Schönen guten Nachmittag, sehr geehrte Damen und Herren. Bună ziua, dragi uh, doamne și domni. Vreau să vă prezint scuzele domnului Lene pentru această după-amiază. Dânsul va fi aici mâine dimineață pentru a prezida ședința. La punctul 1 avem adoptarea ordinii de zi. Și vreau să vă prezint câteva modificări. În primul rând, punctul 26 și anume prezentarea Direcției Generale Comunicare nu va avea loc. Acest punct va fi reintrodus pe ordinea de zi la un moment ulterior. De asemenea, avem următoarele propuneri. În ceea ce privește termenele limite pentru depunerea amendamentelor, Vineri 21 septembrie 2012, deci vinerea care urmează, la prânz, propunem termenul de depunere a amendamentelor pentru punctul 28. De asemenea, avizul doamnei Galo cu privire la directiva 98-2003 cu privire la informații din sectorul public. Deci, la aceste două puncte propunem ca termen pentru depunerea amendamentelor vineri 21 septembrie. O altă modificare se referă tot la un termen pentru depunerea amendamentelor, la avizul domnului Baldasare cu privire la concesiuni. Și aici propunem, este prevăzut 24 uh, septembrie, lunea, la prânz. Dacă nu există alte dorințe de modificare sau obiecții, doresc să vă comunic următoarele. La punctul responsabilitatea socială a întreprinderilor. Aici și Comisia Jurii și Comisia pentru Ocupare sunt competente. Așa cum știți, conform regulii 50, competențe partajate, lucrurile se vor desfășura în felul următor. Jurii este comisia competentă pe fond la punctele următoare și am să schimb aici în engleză pentru că nu știu dacă aș putea să traduc corect, spune doamna președinte. Uh, creșterea responsabilă și comportamentul întreprinderilor cu privire la răspunderea uh, lor. De asemenea, se va face un aviz la uh, raportul Ample pe promovarea intereselor societății pe drumul către o redresare durabilă și sustenabilă. Și pe 29 noiembrie este termenul pentru depunerea amendamentelor și de asemenea, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că calendarul referitor la avizul DV, referitor la aspectele de dezvoltare ale dreptului de proprietate, în, asup, în ceea ce privește resursele genetice, unde doamna Castex este responsabilă pentru text, uh, deci acesta a fost adoptat și există un calendar, nu, se va, nu va exista schimbul de opinii, ci se va prezenta direct la ședința din octombrie uh, și se va vota acest raport. De asemenea, vreau să vă anunț că, dată fiind delegația planificată în China, conferința președinților a constatat că în același moment deci conferința președinților de pe 13 septembrie, a constatat că în același moment există o delegație a delegației Chinei aici. Și deci Comisia Jurii și Delegația pentru Relațiile cu China sunt uh, rugate să coopereze pentru a organiza aceste delegații. Dacă e nevoie de informații ulterioare, acestea vor fi uh, transmise tuturor colegilor uh, în măsura în care vor fi disponibile cât mai repede posibil. Dacă nu există alte observații, doresc să vă întreb dacă putem să considerăm ordinea de zi adoptată. O considerăm deci adoptată și trecem la punctul 2, comunicările președintelui. Vreau să vă amintesc faptul că voturile care vor avea loc după ce am discutat destul de mult, uh, necesită cartela de vot electronic. Deci vreau să vă asigurați că aveți cartela la dumneavoastră sau dacă nu, să vă procurați până la momentul votului. Astăzi după amiază avem voturi și mâine dimineață la fel. Apoi, vreau să vă reamintesc că astăzi și mâine, dar și miercuri, 19 septembrie, vom avea reuniune. Pe 19 septembrie este o uh, întâlnire comună cu LIBE în sala PHS 301 uh, 50 și vom putea să discutăm raportul referitor la programul Justiție 2014-2020 și vă invit să participați și la această parte a reuniunii noastre. Și, în cele din urmă, o comunicare mai plăcută, Luigi Berlinger și-a sărbătorit uh, vârsta de 80 de ani și de aceea, la ora 18.45, vă invită la, în salonul 6, lângă uh, bar, la o mică recepție. Vă invită cu mare căldură și se bucură dacă veți participa. Trecem așadar la punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 18-19 iunie 2012 și, de asemenea, din reuniunea din iulie de pe 9 și 10 iulie. Dacă există observații, dacă nu, le considerăm aprobate și trecem la punctul 4. Și am să îi dau cuvântul doamnei Tain care ne vorbește despre deciziile în materie de regimuri matrimoniale, punct care va fi combinat cu punctul 5, pentru că sunt puncte legate pe conținut, e vorba de aspectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Doamna Taină, aveți cuvântul. Mulțumesc. E vorba de două dosare importante pentru că prin acestea putem să le ușurăm noștri. Atunci când ajung la un moment dificil în viața lor, când se separă sau divorțează, vă reamintesc că au fost prezentate două uh, propuneri în acest uh, sens, prin care se uh, reglementează chestiune referitoare la decizia competentă, la legislația aplicabilă și, de asemenea, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice. Am uh, avut deja o dezbatere și vreau să mă concentrez acum asupra amendamentelor depuse și au să încep cu cele mai puțin importante. Sunt relativ multe amendamente. O mare parte din acestea se referă la Uh, reformularea textului directive și vreau să-i mulțumesc uh, colegii de la secretariat pentru munca depusă, pentru că am făcut o parte din munca Consiliului, ca să zic așa. Um, am criticat uh, anumite puncte și de aceea am fost foarte foarte atentă ca dispozițiile din regulamentul privind dreptul succesoral să fie aplicate doar acolo unde e uh, nevoie, să nu fie luate și transpuse unul la unul. Uh, am uh, preluat uh, textul uh, exact în aceeași formă în punctele unde era relevant. Apoi, Există amendamente care sunt de natură tehnică pentru clarificarea textului. De exemplu, se fuzionează aliniatele 16 și 18 pentru a se contra- concretiza mai bine domeniul de aplicare. Uh, am vorbit cu colegul Cashman și uh, dânsul este de acord cu mine. Efectele uh, personale, aspectele personale trebuie să fie uh, luate în considerare. De asemenea, uh, așa numitele um, cadouri uh, sau donații între, spoți, între soți, așa numite liberalități. Am discutat uh, cu uh, colegii și cu colegii din Austria și din Germania care mi-au spus că, din păcate, nici ei nu reușeau să înțeleagă textul, era atât de complex, deci mă bucur că l-am putut simplifica. De asemenea, uh, am introdus dispoziții referitoare la aplicarea, aplicarea dreptului atunci, uh, pentru că vorbim de un domeniu de drept destul de dificil, uh, dreptul de proprietate, și am introdus posibilitatea de a conveni asupra legislației aplicabile. De asemenea, în ceea ce privește uh, locuința, acest lucru este important uh, pentru anumite state în stabilirea legislației aplicabile, dar există și situații de căsătorii sau parteneriate în care um, e vorba de două persoane venind din țări diferite în care persoana care divorțează se reîntoarce în țara de origine, loc, situație în care uh, locuința comună nu mai este atât de importantă. Parteneriatele înregistrate în propunerea comisiei nu uh, au posibilitatea de a alege legislația aplicabilă și de aceea am făcut uh, apel la Curtea pentru Drepturile Omului care îi mulțumesc pentru aviz, pentru a permite și acestora um, posibilitatea de a alege uh, legislația. Sigur că este important ca uh, legislația statului să cunoască instituția, să recunoască instituția parteneriatului înregistrat. Pentru că există state care nu cunosc această instituție. În ceea ce privește efectele juridice ale uh, parteneriatelor înregistrate, um, aici uh, e necesară uh, consilierea, e obligatorie consilierea înainte de a se alege uh, statul aplicabil, dreptul aplicabil și instanța competentă. Eu cred că diferențele în legislațiile statelor uh, membre în ceea ce privește parteneriatele înregistrate nu justifică refuzul de a uh, permite celor doi parteneri să aleagă legislația aplicabilă. Cred că va fi necesar ca în următorii ani să se analizeze situația, dar cred că între timp majoritatea statelor membre cunosc această instituție. În această vară uh, am avut o discuție cu, ministerul, cu ministrul justiției din uh, Malta și chiar și în legislația lor, uh, unde divorțul este un fenomen relativ, relativ recent recunoscut în legislație, există instituția parteneriatului înregistrat, ceea ce este un mare progres. Nu am mers atât de departe ca și colegii din Comisia Libe, care au uh, formulat un aviz încât să oblig statele membre care nu recunosc uh, parteneriatele înregistrate să aplice uh, legislația în acest caz. Nu cred că acest lucru ar duce la vreun succes pentru cineva. Cred că trebuie să luăm, să pornim acum de la situațiile din statele membre, de la legislațiile statelor membre și nu cred că putem să obligăm statele membre să aplice o legislație sau alta uh, și să le obligăm, deci, să introducă pe ușa din spate instituția parteneriatului înregistrat. Așadar, o reglementare diferențiată între dreptul patrimonial al căsătorilor și al uh, parteneriatelor înregistrate um, Deocamdată suntem în procedura de consultare. Uh, am spus deja de mai multe ori că nu este foarte important dacă avem o directivă sau două directive separate. Uh, important este ca, ca elementele de conținut să fie armonizate și, încă o dată, nu cred că este folositor pentru cineva, să obligăm judecătorii să aplice o legislație care le este străină. Nu vreau să intru mai mult în detalii și aștept cu nerăbdare comentariile colegilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Tain. Deocamdată nu și-a anunțat nimeni dorința de a interveni, dar îl văd acum pe colegul meu. Mulțumesc, mulțumesc doamne Tain, mulțumesc pentru raport. Uh, am intrat și eu uh, de scurt timp în această dezbatere și nu cunosc în detaliile prea bine, dar abordarea dumneavoastră mi se pare foarte frumoasă, mai ales pentru grupul nostru, și anume parteneriatele înregistrate, sunt uh, o instituție mm, pe care statele membre pot să o recunoască sau nu și această alegere trebuie să rămână la latitudinea lor. Există anumite state membre unde există parteneriate registrate și, sigur, trebuie să așteptăm să vedem cum evoluează această situație. Mi se pare bine ca statele membre să nu fie obligate în, niciun, în nicio direcție. Știm că dorim și avem și avem nevoie de libera circulație a persoanelor, ceea ce înseamnă că e important să avem și reglementări ale efectelor liberei circulații. În uh, dreptul patrimonial, de exemplu, pentru parteneriatele înregistrate, pentru că există această formă de conviețuire și deci trebuie să o reglementăm într-un mod rezonabil la nivel european. De aceea, cred că este foarte importantă posibilitatea de a alege dreptul aplicabil, pentru că astfel fiecare uh, cuplu poate să-și asume responsabilitatea în acest sens. Și întrebarea mea ar fi dacă vom putea oare să găsim o reglementare care poate să zicem că există un belgian și un, o, o persoană din Spania care să se căsătorească în Belgia și apoi să meargă și să trăiască în Franța. Um, în orice caz, această situație poate să pară ciudată, dar există as, multe astfel de cazuri și deci cred că este importantă această reglementare. Dacă un cuplu aflat în parteneriat înregistrat trăiește într-o țară, uh, trebuie ca cei doi să poată să aleagă, în cazul separării, legislația aplicabilă, chiar dacă aleg legislația unei alte țări. Mulțumesc, domnule Fos. Văd că nu mai doresc să intervină alți colegi. Așadar, vă anunț că pe 24 septembrie a fost fixat termenul pentru depunerea amendamentelor și astfel trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume statutul Fundației Europene. Damit komme ich nicht zum nächsten Tagesordnungspunkt. Ba nu, spune președinta, nu. Trec la punctul următor, ci revin un pas înapoi și mai dau o dată cuvântul doamnei Time, pentru că am uitat să facesc, fac acest lucru. Da, mulțumesc. Mă bucur că mă susțineți și susțineți ceea ce propun eu în acest text, pentru că Parlamentul trebuie să fie unit în fața Consiliului. Într-adevăr, și aceste cazuri uh, complicate pe care eu le-am întâlnit în practică trebuie să-și găsească soluția uh, pentru că se poate uh, găsi o soluție pe baza naționalității, pe baza uh, domiciliului și așa mai departe. Și posibilitatea de a alege dreptul aplicabil este uh, o chestiune care este prevăzută în mod abstract, inclusiv în legislația germană, în așteptarea acestui uh, regulament. Deci uh, este vorba de o chestiune de uh, anticipare a legislației. Nu știu dacă ea va intra în vigoare în anul acesta sau poate anul viitor. Trebuie să vedem și cred că și celelalte state membre ar trebui deja să ia în considerare în legislația lor această um, nouă legislație, cu toate că Marea Britanie cred că nu participă și poate nici Irlanda. Mulțumesc, doamna Tain. Așadar, v-am spus că pe 24 septembrie e termenul pentru depunerea amendamentelor și trecem deci la punctul 6, statutul fundației, fundațiilor europene. La acest punct am să-mi dau cuvântul mie, pentru că eu sunt raportoare. Pardon. Ähm, voilà. Wir, äh, das Statut zur Europäischen Stiftung. Așadar, statutul Fundației Europene. Din februarie acest an avem o propunere a Comisiei Europene pe subiectul Fundației Europene. E o propunere interesantă la care Comisia a lucrat 2 ani de zile și a consultat experți din uh, dreptul civil înainte de a veni cu această propunere, a consultat părțile interesate pentru a lua în considerare de la bun început uh, toate cazurile posibile și pentru a preîntâmpina orice fel de probleme. În acest uh, prim schimb de opinii vreau să vă ofer, ofer informațiile principale. și apoi, sigur, doresc să discut cu toți colegii pentru că sunt foarte interes, interesată ca noi împreună să putem să începem contribuția la acest act. Fundația Europeană, așa cum este prevăzută în uh, propunerea Comisiei, prevede ca acestea, fundațiile europene, trebuie să aibă un obiectiv de interes public. Uh, Așadar, fiecare stat membru trebuie să verifice acest obiectiv al interesului public. E un criteriu care, din punctul meu de vedere, este foarte important, pentru că există anumite state membre în care fundațiile um, nu sunt menite doar să urmărească un uh, inter, obiectiv de interes public. Și mă gândesc la Austria, unde există uh, Uh, și instituția fundației private, deci cred că e foarte bine că, în acest sens, Comisia Europeană s-a concentrat asupra interesului public pe care fundațiile europene uh, trebuie să le îndeplinească. Un alt element îl reprezintă dimensiunea Uh, transfrontalieră, și anume Fundația Europeană trebuie să-și desfășoare activitatea în cel puțin două state membre. Pentru că e vorba aici de fundații europene, sigur că este important ca ele să să-și desfășoare activitatea în mai multe state membre, cel puțin două. Vreau să profit de ocazie, pentru că mi s-a spus că este prezent un reprezentant al Comisiei și vreau să profit de situație pentru a adresa câteva întrebări um, care, uh, la care Comisia poate să ne dea niște răspunsuri, și anume cu privire la sediu. Propunerea spune că uh, și sediul, uh, și sediul administrativ și sediul uh, social trebuie să fie într-un uh, stat membru al Uniunii Europene. Și aici eu am o întrebare pe care o adresez reprezentantului Comisiei. Există posibilitatea de divizare a sediului Sigur că e vorba aici de uh, fundații care vor avea o mare importanță politică și de asta mi se pare o chestiune importantă. Am înțeles că la Consiliu există o dezbatere foarte animată și se pare că în acest moment, deci la începutul discuțiilor, uh, situația este destul de uh, blocată. Deci aș dori să știu care este părerea Comisiei pentru că statele membre, din păcate, au poziții foarte rigide. La crearea fundației europene, sigur că este foarte importantă și uh, fiscalitatea. Comisia a dorit ca această nouă instituție să fie văzută ca o uh, instituție care să îndeplinească un interes public și nu una care să fie utilizată pentru a eluda uh, impozitarea. Și, în cele din urmă, aspectul uh, diversității mi se pare foarte important în uh, Comitetul de Conducere și în Consiliul de Administrație. Uh, în Parlamentul European sunt foarte multe discuții pe baza uh, propunerei doamnei Reding, doamnei vicepreședinte. Și de aceea cred că este foarte important să facem legătura și cu această dezbatere. Acestea ar fi primele gânduri pe care le am pe marginea acestui subiect. Cred că vom putea să avem o colaborare constructivă cu raportorii din umbră și revin acum în rolul de președinte și vreau să dau cuvântul tuturor acelora care doresc să intervină la acest subiect. Domnul Boris și apoi domnul de Grandes Pascual. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que este es un debate aún muy de caracter general. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Această dezbatere se poartă încă în termen general, pentru că nici măcar uh, doamna raportor uh, nu ne-a prezentat documentul, ci deocamdată evaluează propunerea comisiei. Așadar, voi face și eu niște comentarii de natură generală, pentru că nu pot să fac altceva. Aș dori să adresez anumite Uh, comentarii și să ridic anumite semne de întrebare în legătură cu această propunere. E clar, uh, fără niciun dubiu, faptul că fundațiile au un rol uh, important în Europa și, de asemenea, că ele contribuie la valorile și obiectivele fundamentale ale Uniunii Europene. De asemenea, ele facilitează o participare, activă mai, o participare mai activă a cetățenilor și a societății civile. Crearea fundației europene ar putea să contribuie la sporirea certitudinii uh, juridice în ceea ce privește uh, asocierea transfrontalieră a fundațiilor. E esențial așadar să facem acest demers pentru că altfel uh, n-ar avea rost să fondăm o astfel de fundație europeană. Sunt reguli diverse în Europa, mai ales în ceea ce privește uh, impozitarea, așadar uh, uh, suntem îndreptățiți să adresăm întrebări în ceea ce privește impozitarea și fiscalitatea. Fundația reprezintă o alternativă pozitivă pentru ca marile întreprinderi să-și aducă uh, contribuția mai ales că au la dispoziție foarte multe resurse. Însă pentru asta avem nevoie de anumite legi mai stricte în anumite state membre pentru ca să ne asigurăm că aceste forme nu vor permite uh, evaziunea uh, fiscală. Evident, nu trebuie să fim foarte generoși în ceea ce privește obiectivele pe care le împărtășim cu toții. S-ar putea să existe anumite lipsuri sau anumite zone gri în ceea ce privește accesul la uh, regimuri uh, fiscale pentru donatori. Trebuie să înțelegem că aceasta este doar o primă propunere și ea poate să fie destul de generală. Însă, evident, lucrurile nu trebuie lăsate suspendate, ci uh, datorită posibilității de a înainta mai târziu amendamente, sperăm că vom putea să uh, schimbăm uh, lucrurile pentru a le clarifica. Apoi, în ceea ce privește participarea lucrătorilor și angajaților. E bine, toate acestea se regăsesc în directiva numărul 28 per 2009. Cât privește reprezentarea, chiar dacă nu sunt îndeplinite toate cerințele pentru acești uh, angajați transfrontalieri, pentru ca aceștia să se bucure de statutul uh, lucrătorilor în fundații, totuși mai avem niște uh, îngrijorări în ceea ce privește această chestiune, mai ales în ceea ce privește structura și formarea angajaților. Prin urmare, trebuie să îmbunătățim ceea ce s-a propus, trebuie să subliniem uh, articole 49 și 50, așa cum uh, spuneați și dumneavoastră, pentru că sunt relevante. Cu siguranță părtășesc opinia dumneavoastră aici. Prin urmare, am încredere în dumneavoastră, consider că aceste aspecte sunt acoperite, iar uh, apoi trebuie să ne concentrăm uh, pe un consens la care am putea uh, ajunge. Ar trebui să ne asigurăm că nu avem principii și ideologii diferite. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că fundațiile își vor atinge obiectivele. Prin urmare, vom încerca să ajungem la un consens pentru a avea rezultate pozitive. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Atât. Frau Tain, Vă mulțumesc. Doamnă Tain, vă rog. Mulțumesc. Salut, în primul rând, faptul că Comisia Europeană a prevăzut uh, un institut uh, de drept pentru aceste fundații europene. Uh, și mă bucur că toate chestiunile sunt uh, reglementate în mod separat, uh, conversia, transferul uh, sediului și toate celelalte chestiuni, ca și în dreptul în cazul dreptului comercial, este vorba de un drept care este stabilit la nivel european pentru fundații supranaționale. Și cred că lucrurile uh, Uh, sunt simplificate de propunerea Comisiei referitoare la sediul uh, fundațiilor europene. Um, și, sigur, e foarte bine că se prevede și un consiliu al angajaților care să reprezinte acestora interesele față de conducere. Acest lucru cred că se poate transpune uh, la nivelul tuturor statelor membre, de fapt. Și Cred că această propunere este una foarte bună. Sigur că putem să o îmbunătățim. În continuare, acest lucru este clar. Mulțumesc, domnul Boris. Iar eu chciałbym podziękować eh, europejska... Eh, mulțumesc. Aș dori și eu să vă mulțumesc la rândul meu. E ceva ce așteptam eh, de mult. Toate așteptările s-au reflectat și în legile pe care le-am elaborat până acum. Probabil că această soluție uh, era deja uh, așteptată, așa cum se aștepta și înregistrarea digitală a fundațiilor. Însă mai sunt anumite întrebări care trebuie să-și primească un uh, răspuns. Sediul, așa cum ați spun, spus și dumneavoastră anterior, apoi impozitarea, precum și anumite Uh, drepturi care uh, decurg uh, din anumite legi naționale și anumite tratamente preferențiale în ceea ce privește impozitarea. Prin urmare, ar trebui să vedem dacă aceste fundații europene ar trebui să aibă filiale în statele membre sau nu. Dacă există donatori uh, în anumite state membre care doresc să investească în aceste fundații, atunci uh, ar putea să apară probleme cu uh, anumite sisteme de impozitare din statele membre, pentru că s-ar putea să existe problema tratamentului inegal în ceea ce privește Fundația Europeană pusă în uh, față în față cu uh, fundațiile naționale. Trebuie are Comisiei Europene, însă e clar că se transmite un semnal clar societății civile și că aceasta este o mare oportunitate pentru noi. Mulțumesc! Um, ich möchte jetzt gerne... Mulțumesc! Aș da acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Huier. Dacă bine pronunț numele. Vorsitzende, I switch to English if you don't mind. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc pentru remarcele pozitive pe care le-ați făcut dumneavoastră și um, ceilalți eurodeputați care s-au exprimat în această după-amiază. Mă bucur ca și dumneavoastră că Parlamentul vede avantajele uh, enorme din spatele acestor uh, fundații. E clar că ne poate ajuta Parlamentul uh, în a reglementa aceste fundații în Europa. Și vreau să amintesc câteva cifre. Vorbim de aproximativ 100.000 de fundații din Europa care angajează aproximativ un milion de persoane, iar bunul acestor uh, fundații se ridică la 3,5 miliarde de uh, euro. Activitatea este foarte uh, interesantă, știm cu toții cum funcționează fundațiile în propriile state, știm care sunt avantajele și dezavantajele. Am pus pe masă o propunere care este relativ simplă și directă, pentru că știm cu toții că în dreptul corporațiilor totul poate deveni foarte complicat. Eu aș pleda ca împreună să păstrăm lucrurile directe și simple. Cred că întrebările Întrebările dumneavoastră ne îndreaptă exact spre elementele uh, cheie care sunt aduse în discuție. Mai întâi trebuie să discutăm uh, scopul interesului public care ar trebui să se afle în spatele acestor fundații. Uh, prin urmare, să nu existe în mod indirect doar o activitate pur comercială. E clar că activitățile comerciale pot exista, dar n-ar trebui să uităm faptul că obiectivul real este cel al unei fundații de natură publică. Apoi, în ceea ce privește dreptul de stabilire, sau sediul. E bine, am spus uh, clar că administrația centrală și sediul înregistrat uh, ar trebui să fie undeva în uh, Uniunea Europeană. Însă am subliniat clar faptul că fundația poate să aibă activități și în state terțe. Asta în cazul în care ar putea apărea confuzii nu am discutat despre uh, separarea sediilor, am spus că lăsăm în adins uh, totul la latitudinea uh, legislațiilor uh, naționale. Cred că aceasta este o linie comună de gândire. Nu trebuie să discutăm uh, în detalii uh, aceste chestiuni acum cu statele membre, totul va veni în următoarele săptămâni. Cam atât pot să vă spun în legătură cu acest subiect. Apoi, în ceea ce privește uh, impozitarea, uh, mă uit puțin prin multele mele foi și pot să vă spun că abordarea noastră generală a fost să ne asigurăm că Fundația uh, Europeană va avea exact același tratament uh, fiscal ca și uh, o fundație deja existentă în vreunul dintre uh, cele 27 de state membre. Asta înseamnă că ele nu vor trebui să urmeze un proces uh, dificil uh, de echivalare uh, cu fundațiile naționale, dacă sunt fundații europene, n-ar trebui să fie discriminate și trebuie tratate din perspectivă fiscală, la fel ca și uh, fundațiile naționale. Această abordare este una foarte directă, pentru că cu toții suntem de acord că nu dorim să intrăm într-o dezbatere vastă în ceea ce privește impozitarea cu privire la aceste entități. Apoi, în ceea ce privește diversitatea, e adevărat că în acest moment uh, există un document intern uh, al Comisiei, al doamnei Reding, care este în continuare analizat în ceea ce privește diversitatea pentru uh, comitetele de uh, gestionare a uh, companiilor listate la bursă. Această propunere încă nu a fost uh, uh făcută publică din cadrul comisiei, încă nici nu știm dacă uh, va fi transmisă mai departe, însă în acest moment uh, E prematur să discutăm în ce măsură această propunere ar putea fi extinsă la uh, fundațiile europene. Zâmbiți, bănuiesc deci că sunteți de acord cu mine. Mulțumesc. Uh, Vă mulțumim pentru explicații, pentru răspunsurile la întrebări și mulțumesc uh, tuturor colegilor care au adus contribuții la această dezbatere. După cum am menționat la început, calendarul este destul de generos ceea ce înseamnă că avem uh, ocazia să analizăm cu mare atenție acest subiect și la noi în comisie, în noiembrie, va avea loc și o audiere în acest, uh, pe acest subiect și mă bucur de o colaborare constructivă cu toți colegii care doresc să contribuie la acest subiect. Și astfel trec la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 7, și anume instituirea unor măsuri speciale și temporare privind recrutarea de funcționari și agenți temporare ai Uniunii Europene cu ocazia aderării Croației. Raportarea este Dagmar Rodperent și îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această propunere pe care o avem în fața noastră abordează o situație obișnuită care apare de fiecare dată la aderarea unui nou stat membru la Uniunea Europeană. În trecut am uh, fost deja în această situație și anume ne aflăm în situația în care așteptăm un nou stat membru și înainte de aderare încercăm să alegem uh, candidați potriviți uh, pentru Uh, posturile de funcționari. În statutul funcționarilor nu există posibilitatea de a recruta funcționari dintr-un singur stat membru și de aceea este prezentată această derogare și în mod uh, corect. S-a făcut trimitere și la articolul 27, care se referă la uh, echilibrul geografic. Um, sigur că dacă recrutezi persoane dintr-un stat anume, nu poți să uh, garantezi uh, echilibrul geografic. Se pare că anumiți membri din Consiliu n-au înțeles uh, acest lucru, mai ales uh, statele membre care se găsesc de cel mai mult timp în uh, Uniunea Europeană. Mi s-a părut surprinzător și regretabil că nu au înțeles care este ideea. În orice caz, e vorba aici de o derogare care se introduce, care introduce dispoziții speciale uh, pe o anumită perioadă de timp, începând cu 1 iulie 2013, când Croația va adera și, de asemenea, derogarea va expira la sfârșitul lui iulie 2018. Deci va dura 5 ani de zile. Și propunerea comisiei este deci de a introduce această derogare de la dispozițiile obișnuite ale statutului funcționarilor. Sigur că uh, numirile, posturile pot fi ocupate doar după aderarea oficială și cetățenii croați, sigur că trebuie să fie calificați pentru a ocupa aceste posturi. Deci trebuie să fie aleși în funcție de calificarea lor. Nu am nimic de obiectat la propunerea Comisiei Europene. Uh, este corectă din punct de vedere juridic. A fost adăugat articolul 27. Uh, deci e o propunere absolut corectă. Nu am niciun fel de amendamente în uh, proiectul de raport pe care vi-l prezint, ci vă propun să Uh, adoptăm propunerea Comisiei și uh, să o adoptăm cât mai repede în primă lectură. Mulțumesc! Există persoane care doresc să intervine? Da, doamna Wikström. Ja, tack så mycket för det. Oj, vilken rörelse det blir i rummet när alla sätter på sig mikrofonerna när jag en gång pratar svenska. Men det är trevligt. Mulțumesc! Da, da, da, când eu intervin, văd că toată lumea sare la uh, și își pune căștile. Mă bucur că toată lumea dorește să mă asculte. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Rothberend, care a analizat uh, propunerea comisiei. Cred că este o propunere echilibrată să facem această derogare temporară pentru a putea să ne adaptăm la situația existentă și sigur că angajarea trebuie să se facă pe baza meritelor. Mi se pare deci o propunere echilibrată și mă bucur că Dagmar se ocupă de acest subiect, pentru că eu cred că nu există nicio persoană mai bine calificată pentru a se ocupa de toate chestiunile care privesc personalul. Așadar, și eu sunt de acord și susțin propunerea ei. schön, Frau Wikström. Mulțumesc, doamnă Wikström pentru această atmosferă de armonie uh, transpartinică. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 28 septembrie. Și astfel trec la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume contractele de concesiune și dau cuvântul domnului Baldasare. Vă rog. Bine, grație, președinte. Sono stato... Mulțumesc, doamnă președinte. M-ați prins puțin pe nepregătite. Această propunere este de a acorda, este menită să introducă un singur instrument pentru acordarea de contracte de concesiune. există o anumită incertitudine în momentul de față, ceea ce uh, face situația destul de dificilă pentru operatori. Se definește aici ce este o concesiune, uh, se definește și riscul economic și mai mult se delimitează domeniul de aplicare. Pe lângă certitudinea juridică, această propunere intenționează să faciliteze accesul la piața de concesiuni pentru IMM-uri. Propunerea introduce standardele necesare pentru promovarea transparenței și eficienței în proceduri. Sunt pe deplin de acord cu obiectivele Comisiei și spre deosebire de unele parlamente naționale care au dat un aviz negativ, eu consider că este necesar să legiferăm la nivel european în acest domeniu. Astfel vom promova concurența în aceste contracte în interiorul Uniunii. Acestea fiind spuse, în avizul meu, urmăresc două obiective care mi se par compatibile cu responsabilitățile acestei comisii. 1. Vreau să clarific ceea ce înseamnă concesiunea și să de- diferențiem concesiunile și licitațiile. Și acolo unde este posibil, vreau să clarificăm directiva pentru ca aceasta să poată să fie transpusă cât mai rapid. Cred că propunerea Comisiei nu definește suficient de bine situațiile de concesiune. Unele, uh, unii oameni au considerat că aceste contracte sunt contracte incomplete și că trebuie asimilate procedurilor de licitație. Însă, com- comisia noastră trebuie să fie foarte, să aibă o idee foarte clară în legătură cu ceea ce reprezintă un contract de concesiune și ce nu. De aceea, consider că este corect să amendăm anumite dintre propunerile comisiei. Am șters uh, pragurile intermediare de la articolul 50 pentru că nu aveau niciun rol și, în plus, îngreunau identificarea corectă a domeniului de aplicare a directivei am simplificat, simplificat și metoda de calculare, am eliminat diferența între contractele de muncă și contractele de servicii, pentru că multe concesiuni încearcă să uh, introducă o com- procedură comună pentru calcularea acestor costuri. Am uh, uh, considerat de asemenea și uh, am am limitat dura, durata concesiunilor, am luat în considerare valoarea netă a contractului și am ev- evaluat durata timpului necesar pentru recuperarea valorii investiției. În final, am adaptat uh, criteriile de acordare pentru a asigura un anumit grad de flexibilitate care să nu uh, Uh, permit să nu aducă atingere libertății de alegere necondiționate a organismului care acordă contractul de concesiune. De asemenea, am încercat să evităm suprareglementarea și am propus obligativitatea regulilor care sunt aplicabile concesiunilor comune între autoritățile dintre mai multe state membre. Asta pentru a evita incertitudinea juridică și uh, recursurile inutile. Mai detaliez și alt alți eh, factori în explicația din documentul meu. Aștept comentariile dumneavoastră și contribuțiile dumneavoastră. Aștept de asemenea să aud și opinia Comisiei în legătură cu uh, schimbările propuse. Termenul pentru amendamente este de 24 septembrie și uh, comisia de fond este comisia IMCO, însă amendamentele trebuie să fie gata până atunci. Baldassare, Frau Lichtenberg. Vă mulțumim, domnule Baldassare, domnule Lichtenberger. Da, o observație scurtă. În Comisia pentru Transporturi uh, dorim să propunem trimiterea înapoi la comisie a acestui uh, document și dorim, de fapt, să uh, lăsăm la latitudinea competențelor naționale acest uh, subiect. Dar colegii vor mai discuta acest subiect și vreau să vă rog pentru viitor să ne organizăm cumva altfel decât astăzi Eh, pentru că astăzi mi se pare că e cel mai lung drum tocmai între cele două comisii, deci eh, a trebuit să merg foarte mult de la transportul și până aici. Vă mulțumim, doamnă Lichtenberger. Văd că nu mai dorește nimeni altcineva să intervină. Dorește comisia să intervină eventual? Vă rog. Thank you very much for the... Mulțumesc sunt uh, șefa de unitate responsabilă pentru directiva respectivă. Mulțumesc raportorului pentru propunerea sugerată. Comisia salută concluziile proiectului de raport. După cum am spus și în trecut, orice muncă suplimentară care clarifică textul, care clarifică textul, Uh, este binevenită. Comisia susține orice eforturi în acest sens, fie din partea Parlamentului, fie din partea Consiliului. Mulțumim din nou pentru proiectul de raport. Ah, schön, Herr Baldassare. Vă mulțumesc, domnul Baldassare. Mai doriți adăuga ceva? Eu ringrazio la Comisione, ringrazio anche gli interventi. Mulțumesc Comisiei și mulțumesc și doamnei Lichtenberger pentru comentariile sale. Cred că Comisia, propoziția Comisiei pentru Transport a fost inițial că dacă vrem o piață unică, integrată a transporturilor în Europa și vrem să legăm eficiența de serviciile europene și în domeniul transportului, atunci trebuie să existe o aplicare a acestor principii și în domeniul transportului. Statele Unite sunt de 20, cu 25% mai eficiente ar exista și în Europa situație în care am putea eficientiza lucrurile dacă, de exemplu, transportul local ar putea să fie gestionat de companii care să aplice mai bine regulile, lucru care ar fi în beneficiul consumatorilor și în beneficiul eficienței generale. Heute ausreichend Zeit, daher Frau <laughs> Lichtenberger. Eh, so, solo una chiarificazione, eh, che è solo un gruppo che eh, propone questo, ma... Doar o clarificare. Doar un singur, singur grup politic face această propunere, însă eu doream să prezint această propunere a unui grup politic. Doamna Wikström, mulțumesc. Eh, aș dori să vorbesc în numele lui Cristian, Cristian Bușoi, care nu poate să fie astăzi aici. Mulțumește raportorului pentru munca pe această propunere complexă. Cristian salută multe propuneri, în special cele care simplifică textul, însă consideră că există anumite slăbiciuni care ar trebui să fie discutate suplimentar, chiar dacă se simplifică acord, criteriile de acordare, Cristian Bușoi are anumite rezerve în legătură cu ștergerea referirii la ciclul de viață și, de asemenea, eliminarea referințelor uh, la autoritățile și entitățile contractante uh, și accentul care se pune pe uh, cea mai eficientă din punct de vedere economic ofertă. Mențiunea din considerentul 27, în special de vreme ce considerentul 29 pare să indice opusul. Uh, domnul Bușoi salută redefinirea concesiunilor în considerente, însă consideră că formularea din articolul 2 ar putea să fie și ea îmbunătățită și simplificată, în special în legătură cu noțiunea riscului operațional substanțial. În ceea ce privește calcularea valorii unei concesiuni, raportorul are dreptate să elimine distincțiile între concesiunile de contracte de lucru și contracte de servicii. Și criteriul propus pentru calcule ar fi mai ușor de aplicat. Cu toate acestea, domnul Bușoi nu este de acord cu includerea TVA-ului în valoarea totală, pentru că TVA-ul este plătit statului și nu poate să fie inclus în venitul net al concesionarului pe perioada de contract. S-ar putea să fie vorba de o greșeală de traducere, însă, de vreme ce um, declarația de explicație se uh, referă, explicativă se referă la venitul net. Deci ar trebui probabil examinată traducerea. Atunci când vorbim despre amendamentul 27, raportorul propuce, propune ștergerea actelor de implementare pentru a uh, stabili formularele standard. Însă, domnul Bușoi ar dori să uh, știe dacă raportorul se împotrivește principiului acestor formulare standardizate, pentru că acestea există și în alte articole și eliminarea actelor de implementare la articolul 27 nu este compensată de nicio altă propunere, ceea ce uh, duce la un caracter problematic. De asemenea, se menționează conținutul informației, însă nu formele. Și, nu în ultimul rând, domnul Bușoi va depune amendamente și la articolul 15 în legătură cu contractele in-house pentru a clarifica aceste excepții și pentru a elimina prevederea in-house inversă din articolul 15, paragraful 52, care ar apăra concurența. Mulțumesc foarte mult în numele domnului Cristian Pușoi. Dankeschön, Frau Castex, bitte. Vă mulțumim, doamna Castex. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am, eram la o altă comisie. Poate că voi repeta lucruri deja spuse aici și îmi cer scuze în prealabil. Pentru noi, cel puțin în Franța, și cred că este valabil și pentru alte state, este vorba de o directivă foarte importantă, pentru că se referă în mod direct la, afectează libertatea de administrare a puterilor locale, administrațiilor locale și puterea lor de a își organiza serviciile. în serviciile de interes general în special. Atunci când o colectivitate, o autoritate locală are competența de a decide un serviciu de interes general și să decidă modul în care acordă acest serviciu, concesiunea este una dintre opțiuni. Noi considerăm că eu consider că trebuie să fim foarte atenți la acest aspect, să reamintim termenii protocolului 26 anexat tratatului, care reamintește puterea de decizie a colectivităților în ceea ce privește serviciile de interes general și că trebuie să fim foarte prudenți pentru a nu împovăra administrativ în mod disproporționat cu proceduri extrem de greoaie, de durată și nesigure juridic uh, aceste autorități locale și colectivități locale. Așadar, aceste probleme legate de praguri uh, fac ca procedura să fie prea complexă. Avem nevoie, într-adevăr, de o directivă în acest sens și trebuie ca directiva să fie una simplă, să nu constituie o povară disproporționată pentru colectivități. Pe de altă parte, în ceea ce privește concesiunile de servicii pentru autoritățile publice, în majoritatea cazurilor, acestea nu afectează schimburile comunitare și extrafrontaliere. Problema este diferită pentru concesiunile de lucrări, dar pentru concesiunile de servicii trebuie să menținem o diferență. De aceea aș propune raportorului câteva amendamente în acest sens. Mulțumim, doamnă Castex, și acum domnul Baldasare pentru a încheia discuția. Si, naturalmente, eu ringrazio. Mulțumesc. E bine, aș dori să mulțumesc colegilor pentru comentariile făcute. Le voi lua cu atenție în considerare. Cred că trebuie să privim textul în ansamblul său. În ceea ce privește obiecțiile sau îngrijorările domnului Bușoi, e bine, nu eliminăm criteriile pentru oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, ci încercăm să obținem o abordare generală, nu încercăm să permitem strecurarea unor uh, lipsuri. Vrem să avem un cadru general care să reglementeze aceste contracte. Ne dorim ca lucrurile să fie mai precise. Iar obiectivul nu este să îngreunăm lucrurile, ci mai degrabă trebuie să vedem dacă administrațiile uh, publice trebuie să uh, urmeze anumite reguli, să le aplice sau să facă uh, totul după capul lor. Dacă administrații publice ar putea să facă întotdeauna tot ceea ce își doresc, atunci în anumite state membre se poate ca alocarea acestor contracte să se facă către firme locale mai degrabă Însă, nu trebuie uitat criteriul uh, eficienței. Uneori contractele pot uh, fi aloca, uh, alocate, atribuite pe criterii politice. Prin urmare, considerăm că e necesară o anumită reglementare pentru tot cuprinsul Uniunii Europene. Evident, trebuie să fim realiști și să dăm dovadă și de anumită flexibilitate vis-a-vis de autoritățile publice, dar un cadru juridic trebuie să existe, iar acesta trebuie să fie uniform pentru toată Uniunea Europeană. Altfel, nu uh, vom uh, face accesul IMM-urilor la aceste contracte mai uh, facil. Și atunci am putea să perturbăm și piața unică. Administrațiile publice ar putea să creeze propriile norme pentru a impune anumite uh, bariere pentru anumite companii. E clar că trebuie să combinăm uh, libertatea cu corectitudine aici. Dankeschön. Uh, Herr Baldassare hatte... Vă mulțumim. Domnule Baldassare, domnul Baldassare a spus la bun început că pe 24 septembrie este fixat termenul pentru depunerea amendamentelor. Astfel încheiem acest subiect și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume votul care este prevăzut pentru ora 16.30. Însă, am, e doar 16 și 10 și nu toți coordonatorii sunt prezenți. De aceea aș dori să întrerupem ședința până la 16.30. Doamna Lichtenberger dorește să intervină. Da, mulțumesc. Am și eu o rugăminte. Pentru că nu toți coordonatorii sunt aici Altfel am fi putut să discutăm despre litigiile în care este implicat Parlamentul European mai repede. E o situație un pic dificilă, pentru că toți care sunt în două comisii au mari, mari probleme de a ajunge la ambele ședințe. Din, de, astăzi, de exemplu, nu au fost deloc sincronizate lucrurile. Ah! Frau Lichtenberger, it takes me 10 minutes to come from one committee to the other. Mi-a luat 10 minute să ajung de la o comisie la cealaltă. Președinta, doamna Lichtenberger, vă înțeleg foarte bine. Cu toate acestea, voturile au fost fixate pentru 16.30 și sigur că toți eurodeputații își organizează timpul în funcție de perioada, de intervalul prevăzut pentru vot. De aceea, sigur, eu, eu vă înțeleg, vă înțeleg că uh, sunteți într-o situație dificilă. Cu toate acestea, aș dori să suspendăm ședința până la 16.30, când trecem direct la voturi. Ordinea de zi a fost uh, aprobată la începutul ședinței, deci este fixată. Sehr geehrte Damen und Herren, 16.30 Uhr ist es. Stimați colegi, este 16.30. Așadar, trebuie să începem voturile. Vreau să vă rog să puneți mâna pe cartelele de vot. Astăzi avem voturi care eu consider că nu consideră, nu necesită neapărat uh, cartela de vot, dar totuși vreau întâi să facem uh, un vot de probă. Și vreau să vă propun să nu folosim cartelele de vot pentru următoarele voturi, pentru că voturile sunt foarte simple. Și să le utilizăm doar ca pentru cazul în care cineva cere verificarea votului. În rest, cred că putem să votăm prin ridicarea mâinii din lista de vot pe care o am eu și pe care interpreții nu o au în cabină, din păcate. Văd că a venit domnul Crowley. Nu știu dacă votează pentru ALDE, vreau să îmi spună ca să știu dacă e aici toată lumea care are voie să voteze, dacă nu cumva sunt prea multe persoane, să ne asigurăm că totul e în regulă. Bine, deci, domnul Crowley nu va vota. Totuși vreau să vă rog pe toți. Bine, domnule Rapcai, vă număr și pe dumneavoastră. Deci vă rog să facem un vot de probă. Da, da, cine dorește să ia cuvântul? Nu aveți uh, cartela de vot? Nu, nu, mulțumesc. Să știți că pentru astăzi nu e nicio tragedie, dar aș dori totuși ca principiu să facem acest uh, vot de probă. Okay. No, Nu, nu, no. Uh, Bauer. So. So. Noch einmal ganz schnell, damit diese Abstimmung nicht zu viel Zeit in an. Așadar, nu vreau să prelungim lucrurile. Vă rog să utilizați acum cartela de vot. Am înțeles că domnul Sirca și domnul Rapcai nu au aceste cartele de vot, dar pe toată lumea care are cartela de vot, o rog să voteze pentru a vedea dacă avem quorumul. Vă rog, s-a deschis votul de probă. Capul de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 Jetzt stimmt es. Uh... Bun. Mi s-a spus că totul e în regulă. Deci putem să începem. Dar vreau să subliniez faptul că lista de vot nu arată foarte complicat. Trecem deci la punctul 9. Raportul Eurodac, reformare, domnul Speroni nu este prezent, dar dorește să trecem la vot, ceea ce doresc și eu. Deci, cine este pentru raportul domnului Speroni? Cine e împotrivă? Abțineri? Da, e foarte clar, este adoptat. Trecem așadar la punctul următor de pe ordinea de zi, punctul 10, politica comună în domeniul pescuitului. Aici trebuie să dăm un aviz. Doamna Lichtenberger, doriți cuvântul sau putem să trecem direct la vot? Doamna Lichtenberger, vă rog. Foarte, foarte scurt, eu consider că trebuie să mergem, să revenim la temeiul juridic pentru ca totul să fie ok. Mulțumesc. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la punctul următor. Este vorba tot de temeiul juridic, punctul 11, soluționarea alternativă a litigiilor. Și aici o întreb pe doamna Lichtenberger dacă dorește cuvântul pentru mai multă claritate, e bine aici să utilizăm articolul 114 și să nu mergem mai departe de atât. Mulțumesc! Bun. La vot acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și în cele din urmă ajungem la punctul 12, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Din nou, e vorba de examinarea temeiului juridic. Doamna Lichtenberger, doriți cuvântul? Da. Sunt de acord că trebuie să utilizăm articolul 175. Problema este că serviciul juridic spune că pentru analize ulterioare uh, trebuie să așteptăm votul în Comisia EMPL, care nu a avut încă loc deci, decidem ceva, dar de fapt mai trebuie să așteptăm. Nu mi se pare prea bine. Dar cred că putem totuși să votăm, pentru că eu cred că mm, votul uh, din Comisia pentru Ocupare nu va modifica prea mult lucrurile. Am vorbit cu colegii de acolo și deci am putea totuși să votăm. Există posibilitatea să revenim la acest subiect dacă uh, sunt uh, adoptate amendamente cu, margă, cu largă majoritate la EMPL. Ehm, e vorba aici de claritate, pentru că dacă nu, am intrat în conflict cu politica agricolă comună, ceea ce e întotdeauna un conflict eh, grav. Dankeschön, Frau Lichtenberger, auch für die Bedenken. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, și pentru informații suplimentare. Domnul Foss dorește să intervină. Din punctul de vedere al conținutului, sunt de acord cu dumneavoastră. Totuși, vreau să vă rog poate ar fi mai bine să așteptăm, pentru că eu m-aș simți mai bine, în principiu, uh, dacă aș ști că ceea ce votăm aici, uh, într-adevăr, este o decizie finală. Deci poate ar trebui să așteptăm decizia în plin. Ar fi mai frumos sau mai clar să așteptăm uh, decizia lor și apoi să votăm. Din punct de vedere al conținutului, sigur, probabil că nu vor fi diferențe um, Poate că ne vom comporta la vot exact ca și cum ne-am fi comportat astăzi, dar cred că ar fi mai frumos. Doamna Bauer. Fără microfon. For uh, uh, this possibility. I would like just as a member of Mulțumesc. Eu sunt membru în Comisia EMPL, Comisia pentru Ocupare, și sunt raportor din umbră uh, pentru fondul de ajustare la globalizare și deci aș dori să spun că ar fi inteligent să așteptăm. Pentru că există niște circumstanțe speciale. Comisia încearcă să trateze antreprenorii din agricultură ca pe orice alți antreprenori, printre IMM-uri și uh, persoane care desfășoară activități independente. Asta e una. Și apoi, după cum știm, există o minoritate, o minoritate de blocaj, dacă nu chiar o majoritate de blocaj în Consiliu. Deci, nu cred că va exista legislație în acest domeniu. Uh, Ich möchte das Wort. Uh... Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Lichtenberger, dar înainte vreau să vă comunic că este important pentru noi să știm când anume se va vota la Comisia pentru Ocupare asupra acestui punct, astfel încât să putem să ne planificăm uh, votul în comisia noastră. Deci nu putem să spunem acum amânăm, după care să ne trezim că de fapt e prea târziu. Doamna Lichtenberg. Da, exact asta era și grija mea și de aceea vreau să o întreb pe colega noastră. Informațiile mele ar fi că se votează acolo săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare dar vreau să clarificăm acest punct, pentru că eu sunt de acord cu amânarea votului. Așa cum s-a spus, acesta ar fi calea corectă, dar nu cred că se vor modifica prea mult lucrurile. Președinta, propun uh, următoarele. Uh, eu nu cred că uh, eu nu știu când anume se va vota acest raport la Comisia pentru Ocupare. Uh, Așadar, v-aș propune să votăm acum. Iau notă de toate uh, rezervele exprimate pe care pot să le înțeleg, dar totuși este important să votăm asupra acestui punct uh, și nu cum, pentru a nu cumva să ne trezim că nu mai apucăm să votăm. De aceea, asta ar fi propunerea mea. Domnul Fosu. Îmi pare foarte rău, uh, dar eu sunt împotriva acestei propuneri. Eu cred că întâi ar trebui uh, să știm ce anume votăm exact înainte să votăm. Deci cred că e mai bine să așteptăm și să vedem ce anume se decide la Comisia pentru Ocupare, pentru a ști dacă anumite amendamente mai, vor mai fi în text sau nu. So, jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen. Bine, mai sunt două persoane, doamna Lichtenberg și apoi doamna Wikström. Mulțumesc. Eu cred că nu e influența atât de mare. Doar dacă ar apărea noi amendamente care merg într-un alt domeniu, atunci uh, ar trebui în această situație să ne gândim ce facem. Dar uh, nu e vorba de motivele pe care le vom vota noi aici. Exemplele pe care le-a dat colega noastră de la Ample sunt chestiuni care n-au nimic de a face cu articolele de aici 42-43, ci se referă la un alt domeniu. Deci, întrebarea este dacă aceste două articole care au de face cu politica agricolă comună, le ex- dacă le excludem sau nu. Și pe această bază putem să votăm, pentru că ce uh, ar mai putea apărea ar ține oricum de un alt domeniu. Noi ne bazăm aici asupra măsurilor extraordinare care ar trebui prevăzute pentru situații extraordinare prevăzute în uh, Fondul de Ajustare la Globalizare, e bine ca acestea să nu intre în politica agricolă comună. Asta pentru a exprima lucrurile foarte, foarte simplu. Deci putem să votăm, am vrut să clarific lucrurile pentru ca să nu vă revoltați după aceea. Președinta, mulțumesc! Tocmai mi s-a spus că este important să votăm înainte de a ajunge la plen. Așadar, avem posibilitatea să anulăm, să amânăm acest uh, vot pentru următoarea ședință și dacă vreți să facem acest lucru, atunci vă rog să-mi comunicați. Eu am vrut doar să mă asigur că nu ne vom încurca cu uh, calendarul EMPL. Bine, atunci vă propun să votăm la următoarea reuniunea comisiei noastre. Mulțumesc! Äh, damit sind wir ans Ende der gekommen. Die, uh, Am ajuns așadar la sfârșitul uh, votului, voturilor. Deci, cartela de vot ați văzut că nu a fost necesară astăzi, dar vreau să-i rog pe toți cei care nu au voie să participe la reuniunea în spatele ușilor închise să părăsească sala acum